inclusă în procesul verbal. Dacă nu sunt obiecții sau comentarii înainte de adoptarea procesului verbal, această numire va fi considerată adoptată. Este vorba de numirea dom- pentru delegația adunării parlamentare par- paritare ACP, eh, domnul Paul Orangel în loc.